Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în ceea ce privește sănătatea, cancerul este probabil una dintre cele mai mari provocări din Europa. Un master plan împotriva cancerului reprezintă o ambiție de-a noastră și trebuie să mizăm pe mai mulți factori. Europa trebuie să fie fruntașă și în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii. Mă gândesc, de exemplu, la inteligența artificială, mă gândesc la uh, printing 3D medical și apoi la mm, uh, tratamentul genetic. Dar uh, e adevărat, totul este foarte tehnic, totul este foarte inovator și oricât de ridicat ar fi standardele noastre, aceste lucruri nu înseamnă absolut nimic dacă pacientul nu este elementul central. Ce înseamnă să punem pacientul central, doamnă președintă? Înseamnă să existe uh, acces la niște medicamente accesibile Aici trebuie să fie deschise discuțiile cu farmaciile. Avem nevoie de. Nu, avem, nu vrem servicii de sănătate cu două viteze. Pacientul uh, trebuie să fie elementul nucleu în ceea ce privește activitatea de prevenție. Și aveți dreptate, domnule comisar, când spuneți că trebuie să facem mult mai mult în domeniul prevenției. Dar știm cu toții că un stil sănătos de viață, o alimentație sănătoasă, înseamnă cumva să ai un stil mai scump de viață. Apoi, trebuie să ne bazăm Uh, pe a pune pacientul în uh, centrul atenției noastre, mai ales când este vorba de copii. E vorba de copii și tineri care sunt diagnosticați cu cancer. Ei uh, intră cumva într-un uh, stil absolut turbulent de viață când trebuie să-și pună întrebări existențiale. De fapt, despre acești oameni este vorba în Parlamentul European. Acestea sunt valorile europene pe care vreau să le apăr. Solidaritate, încredere Um, față de cei care se află acum într-un mare ghinion. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Pentru un minut are cuvântul doamna Șaldemoze. Mulțumesc, doamna președintă. Lupta împotriva cancerului este una din cele mai importante pe care le avem în domeniul sănătății în ziua de astăzi în spitale, asistentele medicale, doctorii, uh, pacienții, toată lumea luptă și uh, se încearcă să se ajute pacienții să aibă o viață mai bună atunci când se termină tratamentul. Trebuie să facem mai mult și la nivel european, dar pentru asta avem nevoie de mai mulți bani pentru cercetare și să facem mai mult pentru prevenție și mă gândesc în special aici la nivelul european la care putem uh, reduce expunerea la can- substanțe cancerigene și putem învăța mai multe din uh, experiențele pe care le avem prin schimbul de bune practici. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care supraviețuiesc uh, cancerului și este important ce faci după ce ai trecut prin această boală și în felul acesta putem face un pas important înainte lupta împotriva cancerului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Banting, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Ce face ca um, cancerul să fie atât de periculos? E o boală deosebit de complexă. Tumorile care sunt uh, grupate la oaltă sunt, sunt uh, de multe ori foarte diferite. Există multe tipuri de cancer de sân de, și sunt foarte diferite. Um, 95% din, cancer, din tipurile de cancer limfatic sunt vindecabile. Uh, în plus, instabilitatea genetică face ca tumorile să treacă printr-un proces evolutiv, lucru care face ca acestea să devină rezistente foarte repede la tratamente care înainte dădeau roade. Dar știm că unul din trei tipuri de cancer poate fi vindecat, așa că trebuie să facem mai mult. Progrese în ceea ce privește cercetarea genomului permite ca cercetarea privind mutațiile tumorilor să avanseze. În plus, cercetarea în epigenetică permite eh, cercetătorilor să privească dincolo de ADN și să folosească informații critice legate de factorii externi, de mediu, amintiți de altfel astăzi. Trebuie să profităm de șansele pe care le aduc aceste progrese, precum bioinformatica, big data și așa mai departe, pentru a ne ajuta în această luptă. Iată de ce fac un apel la Ursula von der Leyen să facă din lupta împotriva cancerului o prioritate absolută a viitoarei comisii, atât în ce privește cercetarea științifică, cât și ce privește domeniul medical. Mulțumesc! Urmează acum doamna Tardino pentru un minut. Mulțumesc! Cancerul reprezintă prima, cancer, prima cauză de deces în tot mai multe țări din Europa. Peste 48.000 de cazuri sunt înregistrate în Italia în ceea ce privește cancerul de sân. Și în ciuda progreselor uh, pe care le-a permis știința, situația e departe de a fi încurajatoare. Am, uh, aș, am aflat despre programele propuse de doamna von der Leyen, așteptăm acum, uh, după vorbe, faptele. E nevoie de îmbunătățiri în ceea ce privește diagnosticul, tratamentul și e important să încurajăm cooperarea multidisciplinară, cât și coordonarea între statele membre. La ora actuală există în continuare mult prea multe deosebiri în ce privește accesul la tratament, la diagnostic, cât și între diferitele regiuni ale aceleași țări. Trebuie de asemenea să ne gândim la cauzele care provoacă boala. boala. În Sicilia, diferitele centre industriale au provocat, uh, au făcut ca um, datele să reprezintă un adevărat semnal de alarmă. Este important să avem în fiecare zonă urbană un centru pentru prevenție, pentru informații, dar și uh, unul care să ofere sprijin psihologic bolnavilor. Uh, este important să oferim tratamentului un chip uman. Mulțumesc pentru un minut, doamna Tomașici. Vă mulțumesc. Lupta împotriva cancerului impune cercetări financiare, nu doar în domeniul sănătății, dar și în, în uh, știință și cercetare. Țări precum Croația țin cu greu pasul față de țările mai dezvoltate metodele de diagnosticare sunt din ce în ce mai numeroase, impun însă costuri ridicate și noile medicamente, noile metode sunt din ce în ce mai puțin disponibile. Potrivit ultimelor date, Croația e pe locul 10 în ceea ce privește mortalitatea din cauza cancerului și doar Ungaria este în spatele nostru din toate statele membre. În anul 2016, 344 de persoane la 100 de mii au murit de cancer în Croația, în timp ce media europeană este de 262, iar media americană este 164. Aceste date sunt o dovadă suficientă pentru a arăta că e nevoie de progres, care nu va fi posibil fără un mediu antreprenorial corect în mediul privat și fără a uh, interveni și la nivel public. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Colan Osterle. La președinte. Mulțumesc, doamna președintă. Ultimele estimări arată că cancerul va omorâ 1,4 milioane de persoane în Europa anul acesta. Fiecare dintre noi este uh, vizat de această prioritate care este lupta împotriva cancerului. Avem nevoie de un master plan european pentru a întări uh, și a promova resursele dedicate cercetării. De asemenea, uh, investițiile în sănătate publică, pentru că în acest domeniu putem lupta mai bine în domeniul cercetării și a luptei împotriva cancerului. Aș atrage atenția și asupra problematicii aprovizionării și lipsei de stocuri uh, în anumite state membre pentru anumite medicamente, medicamente pentru patologii grave cum ar fi cancerul. Cauza acestor penurii ar trebui să fie cunoscute și analizate. De asemenea, trebuie mobilizați toți actorii, e nevoie de o armonizare la nivel european și să facilităm transportul de medicamente între statele membre. Accesul trebuie să fie garantat cu o adevărată transparență în ceea ce privește disponibilitatea tratamentului în fiecare stat membru. Trebuie să garantăm și un spațiu economic viabil pentru laboratoarele farmaceutice, absolut indispensabil pentru cercetare în Europa. Acești actori trebuie să joace în interesul general. 60% din uh, elementele fundamentale necesare pentru medicamente sunt fabricate în afara Europei pentru a avea costuri mai reduse. O delocalizare care este sursă în cazul de penurie de medicamente, mai ales atunci când aceste medicamente nu corespund standardelor noastre. De aceea trebuie să acționăm la nivel european pentru a aduce răspunsuri europene. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru un minut, doamna Dalim. Grație. Mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să mă acces sau să mă concentrez în intervenția mea asupra copiilor. Cele mai dureroase cazuri de cancer care îți frâng inima sunt cele de cancer la copii. Este o boală care cauzează moartea copiilor. Și dincolo de rezultatele pozitive care există, mi se pare că nu s-a făcut suficient progres pentru a aborda problema bolilor rare și grele și se pierd prea multe vieți tinere. În continuare, trăim într-o uniune în care sunt inegalități vizibile între statele membre când discutăm despre accesul la expertiza și îngrijirea cea mai bună. Asta înseamnă că sunt diferențe de până la 20% între statele membre la nivelul ratelor de supraviețuire. Prin urmare, este nevoie de cooperare paneuropeană pe cercetare, inovare și îngrijire de sănătate. Un program european poate să creeze platforme de cooperare în așa fel încât să se ajungă la transformări revoluționare. Dacă o boală e considerată rară la nivel național, șansele sunt mult mai bune ca problema să se pună la nivel european. Prin urmare, să nu-și mai piardă viața degeaba copiii. Mulțumim. Urmează acum un minut domnul Cra. Mulțumesc. Problema cancerului mă afectează personal, pentru că mi-am pierdut soția acestei boli în urmă cu 5 ani. Și cred că toți cei din această încăpere pot uh, povesti uh, cazuri similare din imediata lor apropiere, în așa fel încât nu este niciun dubiu că e nevoie de cercetare în domeniul cancerului. Se pune întrebarea dacă vom rezolva astfel problema cancerului, dacă aducem programele la nivel european. Oare nu ar, servi acest, nu ar fi mai bine dacă creăm condiții cadru în așa fel încât să îmbunătățim felul în care se lucrează la nivelul industriei farma și industriei medicale. Mereu avem intenții bune. Dar asta ar însemna să existe facilități pentru a reuși să existe instituții descentralizate de cercetare, de exemplu, și pentru ca acestea să poată lucra mult mai ușor, să le fie facilitată activitatea. Diferențele de supraviețuire între vechile și noile state membre UE trebuie abordate și ele, dar nu printr-o muncă birocratică. Să facem în așa fel încât tinerii medici din țările din Est să nu mai plece înspre țările din Vest, să rămână acolo. Deci există inițiative care au intenții bune și da, la nivel transpartinic e clar că e urgență în ceea ce privește cancerul, dar vreau să vă atrag atenția că mm, E foarte important să urmeze și uh, studii și uh, cooperare în domeniul cercetării tuturor acestora. Mulțumesc. Urmează acum domnul Mazilis. Uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. În fața bolii și a pierderii de vieți omenești, se ridică întrebări absolut uh, normale. De ce se întâmplă? Europa nu acționează încă suficient. Europa a început acțiunea împotriva cancerului în 1985 și de atunci am cheltuit uh, bilioane de euro pe cercetare, fără să evaluăm însă rezultatele. Noi dorim să reducem uh, rata uh, cancerului cu 50% până în 2035. Din păcate, acest lucru nu se va întâmpla. E nevoie de o analiză sistemică pentru a vedea ce se întâmplă. Sunt convins că lupta împotriva cancerului este o prioritate politică importantă pentru noua președintă a Comisiei, doamna von der Leyen. Sper ca nouă comisie să înceapă munca cu o analiză critică a eforturilor precedente făcute pentru a vedea uh, ce se întâmplă cu factorii de mediu, factorii de risc, uh, screeningul și pentru a avea metode de diagnostic mai eficace. Sper să se elaboreze un plan global împotriva cancerului. În ceea ce privește programele de diagnostic timpuriu, acestea sunt cruciale și aș vrea să subliniez aici în special nevoia de a avea un sistem de informare armonizat pe tema cancerului. Mulțumesc și acum doamna McGuinness un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să încep, înainte de toate, domnule comisar, mulțumindu-vă pentru activitatea pasionată în domeniul sănătății. Aceia dintre noi care am uh, colaborat cu dumneavoastră vă cunoaștem angajamentul de plin. A fost deosebit de trist uh, să-i ascult pe acei colegi care au povestit din propria experiență cum au pierdut o ființă dragă cancerului. Și asta mai ales pentru că sâmbătă, în această săptămână, voi vorbi la o conferință din circumscripția mea, organizată de um, Fondul din Nord-Vest pentru Învățământ și Educație în domeniul cancerului. Este întâlnirea cu numărul 5 care oferă informații și sprijin familiilor uh, acelor persoane care la ora actuală urmează un tratament oncologic. E vorba de asemenea de o strângere de fonduri pentru unitatea oncologică de, din spitalul local pentru ca acesta să beneficieze de facilitățile necesare pentru a trata bolnavii. Știm când vine vorba de cancer, multe state membre fac teste pentru diferitele tipuri de cancer și trebuie să ne asigurăm că cele mai bune practici sunt aplicate peste tot în Uniunea Europeană și frumusețea Uniunii Europene e că putem face o evaluare comparativă și ne putem ajuta unii pe alții pentru a ridica ștacheta. La conferința la care voi participa sâmbătă va veni și o prietenă bună care este o asistentă în, la unitatea oncologică. Ea este sufletul acestei inițiative și vreau să îi salut pe toți aceia care îi îngrijesc pe bolnavii de cancer și care merg mult peste cele necesare și care se îngrijesc pentru ca, ca aceste persoane să fie îngrijite. Mulțumesc foarte mult. Acum aș vrea să dau cuvântul Comisiei pentru concluzii. Domnule comisar Andru Caetis, vă rog. Thank you. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Am ascultat cu mare atenție această dezbatere și vă sunt deosebit de recunoscător pentru angajament și pentru implicare. Sunt foarte bucuros că am auzit de atâtea ori solidaritate, echitate, justiție, egalitate socială. Sunt niște remedii importante pentru noi toți. Apoi, e mai bine să previi decât să tratezi. Este bine de știut că putem și trebuie să facem mai multe la nivel european și îmi doresc să văd mai multe stegulețe paneuropene decât stegulețe naționale în uh, această sală de plen, pentru că avem nevoie de unitate, solidaritate și înțelegere. Astfel, mulțumesc doamnelor McGuinness și Rees pentru cuvintele frumoase. Plăcerea a fost de partea mea. După cum am spus, Analizăm regulamente în ceea ce privește accesul la medicamente pentru copii și vrem să fim gata până la începutul lui 2020. Domnul Consale s-a referit la vaping și la țigaretele electronice. Da, într-adevăr, uh, au luat cu asalt uh, SUA și uh, de fiată când discutăm despre directiva pe, pentru produsele de tutun, ajunge la concluzia că trebuie să reglementăm mult mai bine e-țigaretele și acum uh, avem și dovada că trebuia făcut ceva. E foarte clar că aceste produse sunt o amenințare pentru cetățeni. O amenințare la adresa sănătății cetățenilor. Va trebui să ne aplicăm asupra subiectului. Apoi, perturbatorii endocrini, uh, substanțele cancerigene, pesticidele. Să rezolvăm aceste subiecte sunt o parte a soluției și mă bucură că la scrisoare de misiune pe sănătate și mediu Uh, la noi comisari sunt menționate aceste elemente. Înseamnă că următorii comisari vor face mai multe în acest domeniu. Și apoi, până și partidul Brexit pare să priceapă ce daune pot să apară în rândul pacienților dacă nu luptăm împreună împotriva bolilor, unindu-ne forțele. Înseamnă că Brexit într-adevăr generează mari pagube și vă mulțumesc că ați priceput asta. Nu vă lăsați pacienții de izbeliște. A fost un comentariu cu privire la cancerul de sân. Sunt orientări europene în ceea ce privește cancerul de sân și scheme de tratament. Ele sunt partea inițiativei europene. Această inițiativă este una care oferă diferite recomandări. Iar în ceea ce privește cercetarea genomică și epigenomică, această cercetare este foarte importantă. Sunt și eu medic și sunt perfect de acord cu ce ați spus. E cum am menționat și eu în introducerea mea. Lucrăm pe un milion de genomi și trebuie să facem mult mai mult. Europa este angajată, vrea să implementeze ODD-urile ONU, asta înseamnă și să reducem mortalitatea prematură din cauza bolilor cronice, cum ar fi uh, cancerul, cu o treime până în 2030. Pentru a face asta avem nevoie de măsuri de prevenție care să fie aceleași în toate țările europene cu impact asupra cetățenilor și asupra societăților pe ansamblu, în așa fel încât uh, inițiativ, într-un fel în care inițiativele naționale nu îl pot face pentru că în inițiative naționale acționează izolat. Cancerele sunt complexe, cancerele rare trebuie documentate ca atare și aceste informații trebuie puse într-o bază de date pentru că sunt rezultate pozitive dacă lucrăm la oaltă și mi se pare că mergem în direcția cea bună. Cred că Uniunea Europeană este locul cel mai bun pentru a disemina cunoașterea, pentru a identifica bunele practici și a uh, le propulsa. Noua președintă, Ursula von der Leyen, dorește să facă următorul mare pas înainte pentru a învinge cancerul. N-am niciun dubiu că noua comisie își va continua eforturile în controlul și prevenția cancerului, evaluând, bineînțeles, toată munca din uh, fosta comisie. Sunt foarte bucuros că opiniile exprimate au fost destul de similare. Gândim la fel. E important să unificăm serviciile de sănătate la nivel european. Acesta este un obiectiv demn care merită să fie țintit. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar, și acum pentru concluzii dau cuvântul Consiliului prin persoana doamnei Tupuranen. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor. În încheiere aș vrea să vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de utilă și la timp venită pe tema cancerului. Cancerul este cumplit la nivelul uman, personal ai nevoie de cel mai bun sprijin din partea profesioniștilor și în această luptă împotriva cancerului, noi, ca politicieni și reprezentanții ai instituțiilor europene, ar trebui să utilizăm toate instrumentele disponibile. Vreau să reiterez că președinția noastră dorește să coopereze cu Parlamentul European pentru a crește sensibilizarea în legătură cu provocarea reprezentată de cancer pentru europeni Inițiativa noastră, conceptul de economie a bunăstării, este un concept care include și ea lupta împotriva cancerului. Este esențial să susținem cercetarea și din acest punct de vedere, acordul provizoriu pentru a include o misiune împotriva cancerului în viitorul program Orizont Europa este esențial și președinția o susține pe deplin. Vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere atât de importantă și pentru angajamentul de care ați dat dovadă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Dezbaterea se încheie aici. Următorul punct de pe ordinea de zi este um, cel referitor la declarațiile Consiliului referitor la proiectul bugetului general, exercițiul financiar 2020. Mai aștept câteva clipe până ce ministrii de resort își vor fi ocupa locurile. Dann gebe ich das Wort. Am să dau cuvântul domnului Tirikainen pentru Consiliu. Doamnă președinte, stimați membri, domnul comisar, doamnelor și domnilor, am onoarea de a prezenta poziția Consiliului privind proiectul de buget al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020. Vreau să încep scoțind în evidență că această poziție a Consiliului a fost adoptată cu sprijinul majoritar al statelor membre. După analize aprofundate, Consiliul propune pentru următorul an un buget de 167 de miliarde de euro în credite de angajament. E vorba de o creștere de 0,6% față de bugetul pentru 2019. După părerea Consiliului, bugetul pentru anul viitor presupune continuitate, pentru că este ultimul an al cadrului financiar 2014-2020 anul în care multe programe europene importante se vor apropia treptat de finalizare. Consiliul își dorește ca bugetul Uniunii să continue să se concentreze asupra priorităților noastre comune. Consolidarea economiei europene, îmbunătățirea competitivității acesteia, alocarea unor fonduri suficiente pentru migrație și protecția frontierelor externe, cât și abordarea provocărilor legate de mediul înconjurător și schimbările, climat- schimbările climatice. În aceste vremuri tulburi suntem pe deplin conștienți de răspunderea care ne revine în calitate de autoritate bugetară. Europa trebuie să poarte multe lupte pe multe fronturi pentru a-și apăra competitivitatea. Uniunea Europeană se vede confruntată cu numeroase provocări complexe, precum discuțiile privind retragerea Marii Britanii elemente care pregătesc cadrul pentru prioritățile viitoare și care vor avea un impact important asupra activității noastre din această toamnă. În acest context general, trebuie să ținem cont de faptul că bugetul nu se rezumă la doar câteva numere și cifre. Este un instrument important care marchează direcția pe care vor evolua politicile UE. Iată de ce trebuie să ne asigurăm că se concentrează pe plus valoare europeană și că oferă rezultate tangibile pentru cetățenii noștri. În același timp, în calitate de colegiuitor, trebuie să avem grijă când vine vorba de felul în care sunt folosite contribuțiile contribuabililor europeni. Iată de ce Consiliul întotdeauna mizează pe prudență și disciplină financiară, ținând cont pe deplin de constrângerile financiare cu care ne vedem confruntați. Trebuie să avem o marjă suficientă de manevră pentru a putea face față provocărilor necunoscute și riscurilor care ne așteaptă anul viitor. Domnule președinte, domnilor și domnilor, permiteți-mi acum să intru în mai multe amănunte privind poziția Consiliului. Consiliul propune o ajustare a creditelor de angajament, așa cum a fost uh, prezentate de comisie într-un proiect de buget pentru 2020 de 1,5 miliarde de euro. Nu e vorba de o reducere a bugetului, ci o diminuare a majorării față de 2019. Bugetul va crește cu un miliard de euro. În ceea ce privește plățile, nu s-a considerat uh, necesare sau adecvate ajustări. Consiliul sprijină în continuare consolidarea programelor de la capitolul competitivitate și creștere și ocupare care vor primi 34 de milioane de euro, o creștere semnificativă față de anul trecut. În plus, resursele alocate coeziunii economice, teritoriale și sociale vor crește cu 2,23% în 2020, ajungând la 58,5 miliarde de euro. În ceea ce privește migrația și securitatea, bugetul UE va acorda sprijin statelor membre măsurile care au fost uh, puse în aplicare în ultimii ani vor beneficia uh, în continuare de sprijin, resurse suplimentare vor fi alocate Frontex peste 30% în plus față de anul acesta. De asemenea, 30, la, 30 de mii de polițiști de frontieră vor fi detașați până în 2027. Aș vrea să scot în evidență faptul că un număr considerabil de programe importante la toate capitolele au fost acceptate în cadrul proiectului de buget al Comisiei. E vorba de EGNOS și Galileo, sistemele de navigație ale UE, um, dimensiunea de energie din mecanismul a Europei, programe industriale din Europa, politica de infrastructură precum Copernicus și ITER, programe precum Erasmus Plus, știu că este unul din programele pe care le apreciem cu toții în mod deosebit. Programul LIFE pentru mediul înconjurător, mecanismul de protecție civilă, cât și biroul uh, procurorului european, pentru a da doar câteva exemple. De asemenea, vreau să scot în evidență poziția Consiliului când vine vorba de anumite elemente punctuale. În primul rând, Consiliul respinge propunerea din partea Comisiei de a folosi articolul 15 aliniatul 3 din regulamentul financiar în plus. Consiliul a ales să transfere o serie de credite din domeniul migrației la rezerve pentru că autoritatea bugetară să poată să își adapteze răspunsul la nevoile concrete de pe teren în anul care urmează. În ceea ce privește cheltuielile administrative, Abordarea Consiliului se bazează pe o bugetare prudentă, urmărind recomandările serviciilor naționale, în urma unei evaluări aprofundate a nevoilor reale de la fiecare instituție. Drept urmare, Consiliul a redus această rubrică cu 55 de milioane de euro. În plus, într-o declarație atașată poziției Consiliului, i-am cerut Comisiei, ca anul trecut de pildă, să țină cont de volumul veniturilor alocate de la titlul 5 în vederea negocierilor noastre din luna noiembrie. Pentru a conchide, doamnă președinte, stimați membri, domnule comisar, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun că dezbaterea de astăzi, după părerea mea, va reprezenta începutul unei serii de discuții deschise care ne vor permite să ajungem la un compromis echilibrat, plin de însemnătate, fără a devia de la obiectivele noastre comune. Asta va presupune că uh, vom stabili priorități clare care să ne permită să dovedim angajamentul pentru Europa. Sper că vom putea ajunge la o cale de mijloc cu un uh, rezultat mulțumitor în, uh, într-un timp cât mai optim. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru! Urmează acum, uh, în numele Comisiei, domnul comisar Günther Oettinger. Doamnă președinte, stimate reprezentant al președinției în exercițiu, doamnelor și domnilor, cu poziția Consiliului și cu dezbaterea de astăzi, fixăm uh, un program, un orar, în așa fel încât toate părțile responsabile, Consiliul și Parlamentul, să se asigure că bugetul pentru 2020 va fi adoptat până la jumătatea lui noiembrie, ca să fie claritate pentru oameni, pentru proiecte în anul ce va urma. Noi, cei de la comisie, plecăm de la premisa că putem contribui la continuitate, iar uh, Johannes Hahn, urmașul meu, va putea prelua ștafeta imediat uh, de la 1 noiembrie cât mai bine. Pe lângă subiectele și temele normale, mai sunt uh, și evoluțiile neobișnuite în ceea ce privește Brexitul, plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Dacă se ajunge la o plecare în luna octombrie și nu va exista niciun acord, nicio reglementare, atunci, în următorul an, vom avea o gaură și va trebui să o abordăm în, la nivelul Colegiului Comisarilor. Plecăm de la premisa că Regatul Unit va respecta toate prevederile pentru ultimul an din CFM. Acest, acest an fiind anul 2020, plecăm de la premisa că acceptă condițiile pe care și le-a asumat. Dacă nu se ajunge la un acord și dacă Regatul Unit pleacă în mod automat din UE, fără a cere o prelungire, atunci vom avea o gaură de vreo 11 miliarde de euro la bugetul următor. Uniunea Europeană, față de celelalte organe, state membre, regiuni, localități, are o interdicție de îndatorare. Prin urmare, noi împreună trebuie să acoperim acea gaură și Comisia înainte de etapa negocierilor care începe în octombrie, trebuie să vină în acest sens cu o propunere. S-ar putea spune ca cele 11 miliarde să fie acoperite prin uh, reduceri sau cele 11 miliarde să fie acoperite cu plăți mai ridicate, probabil se va găsi o cale de mijloc între cele două lucruri și anume reduceri de bun simț care să nu suportabile, care să nu aducă mari daune și apoi ceva mai ridicate plățile. Aceasta este calea cea mai înțeleaptă de urmat, dar mai sunt trei săptămâni până ce să revenim asupra ei. Prin urmare, considerăm că este deosebit de important ca Parlamentul, Consiliul și Comisia să partajeze prioritățile. Ocupare, stabilizarea creșterii, Uh, sporirea competitivității noastre, inovare. Pentru toate acestea trebuie luate măsurile necesare și la nivelul protecției climei, desigur, cu reducerea emisiei, cu stimularea de investiții și cu consolidarea securității interne și externe. Avem câteva programe de succes pe marginea cărora Consiliul e de acord cu Comisia, Erasmus Plus, Copernicus și alte proiecte de infrastructură. Apoi, proiectul pentru dezvoltarea industrială în ceea ce privește domeniul apărării. Mi se pare că la aceste capitole poziția Comisiei și poziția Consiliului sunt uh, similare. Dar ne îngrijorează anumite propuneri de reducere iar uh, în discuțiile ce vor veni, mă voi apleca și asupra acestor îngrijorări și asupra daunelor pe care le vor genera aceste reduceri bugetare. Vreau să discut aceste lucruri cu dumneavoastră. De mulți, mulți ani vorbim de 3% din PIB pentru cercetare. Suntem la 2%. Orizont 2020 este doar o parte uh, din cercetare, dar una deosebit de importantă pentru că, iată, uh, avem cel mai bun domeniu de cercetare la acest program. Deci, uh, reducerea cu 410 milioane considerăm că nu este una justificabilă. Și cred că Consiliul poate să apere cu greu o poziție în public uh, cu o asemenea reducere, pentru că nu corespunde realității. Apoi, în ceea ce privește tehnologiile viitorului, nano, laser, biotech, și aici se propun reduceri. În condițiile în care America și China deja uh, sunt unele cu care nu mai putem ține pasul. E oare înțelept să procedăm astfel? În ceea ce privește inteligența artificială, cu tehnologiile pentru digitalizarea economiei, acolo mi se, iarăși sunt propuse, uh, într-adevăr, uh, reduceri, dar 118 milioane de la cadrul de cercetare? Sunt zeci de proiecte care vor deveni caduce. Asta cu toate că deja sunt numeroase proiecte de cercetare care nu pot fi cofinanțate din cauza faptului că pur și simplu mijloacele noastre sunt limitate. În ceea ce privește cercetarea în domeniul sănătății, transformarea digitală a îngrijirii medicale, dezvoltarea inteligenței artificiale și în domeniul medicinei, cred că aici fiecare euro la nivel european contează. În ceea ce privește joint undertakings, la cercetarea din domeniul tra- transportului, se prevăd reduceri cu 80%. Shift to rail, trecerea la transportul feroviar, uh, cercetarea și gestionarea traficului aerian. Uh, nu mai sunt finanțe pentru aceste lucruri. Asta înseamnă că anumite programe trebuie să fie încheiate trebuie să se renunțe la ele, deci sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm deschis în următoarele săptămâni, căci multe proiecte sunt proiecte care, despre care se spune că au sens la nivel european decât să ai 28 de proiecte diferite naționale. Toate aceste lucruri însă sunt periclitate dacă sunt implementate reducerile în măsura în care sunt propuse de Consiliu. Connecting Europe, infrastructura transfrontalieră, 200 de milioane reducere. Ce înseamnă asta în termeni concreți? Că sunt anumite proiecte care la anul nu vor mai putea fi abordate. Printre altele, proiectul Safe Action. Austria, Finlanda, Germania, Olanda. Aici vrem uh, să introducem uh, serviciul gratuit uh, de urgență e-call. Acesta ar deveni însă caduc. Apoi, un proiect în ceea ce privește infrastructura pe apă, conectarea infrastructurii dintre Franța și uh, Belgia dintre, și apoi cu Olanda. E vorba de a găsi o alternativă fezabilă la transportul de mărfuri în plan rutier. Ce se întâmplă cu hubul Eastern Baltic? Ce se întâmplă cu interconectarea porturilor? Ce se întâmplă cu uh, coridorul ScanMet? Dacă nu abordăm aceste proiecte, dacă nu ducem proiectele la bun sfârșit, nu va fi o economie, de fapt. Pur și simplu vom uh, începe un an mai târziu. E ca și cum am transfera investițiile de bun simț și le-am întârzia. Eu voi lupta cu Consiliul pentru fiecare proiect și fac un apel către Parlament pentru că sunt niște argumente foarte bune și aș vrea să le dați curs. În ceea ce privește CEF, Uh, SEF, mă scuzați, sunt uh, măsuri pentru transportul prietenos cu mediul, măsuri de bun simț și ar fi foarte bine dacă s-ar putea începe la anul. E vorba apoi de măsuri în cosme pentru IMM-uri. Dacă se ajunge la aceste reduceri, multe startup-uri europene și multe mici întreprinderi nu își vor mai găsi un partener de discuție. Reducerea cu 25 de milioane în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere organizate, terorismul, criminalitatea pe internet, iarăși este un lucru problematic. Avem numeroase argumente pentru a nu fi de acord cu reducerea, iar aceste subiecte sunt unele uh, importante pentru cetățeni și ei ne sprijină. Rubrica 4. Aici se prevede o reducere de 200 de milioane în ceea ce privește 70 de milioane la ajutorul pentru dezvoltare și 70 pentru ajutorul umanitar. Deja Europa nu face suficiente în acest domeniu comparativ cu celelalte. Trebuie să facem mult mai mult pentru ca demnitatea oamenilor în Sahel, în Maghreb, în zona subhahariană să uh, fie respectată. Să intervenim în caz de catastrofă. În multe domenii Europa nu va mai fi un partener bun dacă se ajunge la aceste reduceri. La agenții sunt prevăzute și acolo reduceri. Frontex, Centrul European pentru promovarea formării profesionale, Agenția pentru medicamente, Biroul pentru azil. Reducerile înseamnă că serviciile noastre se vor înrăutăți. Și vă spun sincer, am rezerve. Prin urmare, vom reveni asupra acestor subiecte la consultările dintre noi. Sunt vremuri grele, căci uh, avem în vedere Brexitul, dar chiar și așa ar trebui să facem tot posibilul pentru că noi avem niște ritualuri. Deci, cu toată bunăvoința, toți cei, toate cele trei brațe participante ar trebui ca în, cât, în termen de câteva zile și, de fapt, înainte de etapa de, finală a concilierii, să facem tot posibilul să ajungem la un rezultat. În vremurile grele, buna guvernanță este importantă. Transmit un mesaj că Europa este capabilă să acționeze și că Europa rămâne un furnizor de servicii pentru cetățeni. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar! Și acum urmează raportorii, câte trei minute fiecare. Vă rog frumos să respectați timpul alocat. Începe doamna Holmeier. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimate domnule comisar, Vă salut și pe dumneavoastră, domnule ministru și președinția Consiliului, dragi colegi și colegi. Încă de la început vreau să le mulțumesc călduros raportorilor mei din umbră cu care am avut ocazia să discut uh, direct și care au revizuit împreună cu mine tot bugetul și care mă vor însoți și în aceste săptămâni, astfel încât Parlamentul să fie cât se poate de unit uh, în ce privește răspunsul pe care îl va da la decizia Consiliului. Înainte de toate, domnule comisar, vă mulțumesc uh, din suflet pentru că pur și simplu nu mai trebuie să uh, repet cele spuse de domnul comisar, nu aș fi putut să formulez mai nimerit pentru că nu mai e vorba de un rol, de o împărțire tradițională a rolurilor, Comisia propune, Consiliul reduce, ci e vorba de faptul că și Consiliul a marcat priorități și că în răspunsul pe care l-a conferit în domeniul financiar vine cu un răspuns contradictoriu. Dacă ne stabilim între priorități uh, clima, digitalizarea, inteligența artificială, uh, Um, lupta împotriva cancerului, lupta împotriva celor mai complicate boli. Dacă vrem ca toate acestea să fie priorități, atunci răspunsul nu poate fi reducem pro- fondurile propuse în uh, uh propunerea comisiei, ci ar trebui să fie cel puțin o propunere asemănătoare cu cea a comisiei. Când văd că la cercetare și știință, la rubrica 1A, 15% din bugetul Uniunii. Acolo peste 50%, sunt prevăzute peste 50% din reduceri. Atunci, pentru mine, sincer, nu mai are nicio logică și nu se mai împacă cu prioritățile pe care vi le-ați stabilit. Dacă vrem să fim în avangardă, dacă vrem să nu fim doar un exemplu, ci vrem și să arătăm dacă reușim să împăcăm atât ocuparea forței de muncă cu protecția mediului, dezvoltarea economică și în același timp oferim un răspuns convingător climei, atunci e nevoie de cercetare și inovare și atunci trebuie să stabilim priorități în acest domeniu. Pentru bugetul total aveți o majorare doar de 0,6%, nici măcar nu corespunde ratei inflației. Ba, e sub, dacă privim în termen real, deci nu mai obținem nimic la cercetare și dezvoltare Ehm, da, în mod nominal se vede o majorare, însă dacă privim uh, proiectele în curs de desfășurare, acestea nu mai pot asuma noi obiective și dacă vin oameni cu proiecte deosebit de bine pregătite, excelente, care au fost analizate, evaluate, beneficiază de un certificat de excelență, există domenii unde trebuie să uh, venim cu o rată de respingere de peste 90% proiecte care ne deschid calea înspre viitor. S-a vorbit de nanotehnologii, biotehnologii, tehnologii emergente, domenii cât se poate de variate. Și am, prin urmare, o rugăminte pentru dumneavoastră. Vă rog, nu ne lăsați ca până în ultima zi să tot alergăm, după care să spuneți mândru că nu sunteți dispus să discutați despre conținutul cu noi. V-am spus, suntem dispuși împreună cu Comisia să discutăm, să găsim o soluție, nu pentru că suntem noi mândri, ci pentru că credem în viitorul Uniunii Europene și în ce înseamnă plus valoare europeană. Fie că e vorba de climă, fie că e vorba de tehnologii pentru viitor și vrem mai mult și, domnule comisar, vrem să mergem mai departe în ultimul an pentru că uh, E clar, în ultimul an nu mai avem nevoie de marje considerabile pentru administrație ca în anii anteriori. Da, și vreau să felicit Comisia pentru că s-a încadrat în limitele impuse. Vreau să văd așadar un buget care la nivel administrativ este la același nivel unde suntem în Uniunea Europeană. Domnule, uh, dragă Consiliu, dați-ne un răspuns, discutați cu noi pe conținut, pentru că nu putem să rezolvăm totul în ultima seară într-un fel sau altul. Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul, uh, de asemenea, ca raportoare, doamna Gardia Sabal Rubial. Sí, muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, Doamnă președintă, domnule ministru, domnule comisar, atunci când am început negocierea pentru actualul CFM în anul 2011, situația era cu totul alta. Vorbeam atunci despre lupta împotriva schimbării climatice, era o prioritate pentru noi, însă nu aveam această senzație de urgență, nici măcar nu știam că ne vom confrunta cu o criză a refugiaților și nici consecințele pe care urma să le aibă criza economică pentru noi. Nici nu vorbeam despre Brexit pe vremea aceea, deci iată, situația s-a schimbat foarte mult. Însă am introdus o garanție pentru tineri uh, pentru a lupta împotriva șomajului. Ne-am luat un angajament pentru a cheltui 20% din buget în lupta împotriva schimbării climatice. Am acceptat chiar și un buget mai mic decât cel pe care îl dorea Parlamentul în ideea de a avea un nivel de execuție de 100% și acesta a fost compromisul între Parlament și Consiliu. Deci ceea ce dorim Ceea ce cerem pentru 2020 este să îndeplinim angajamentele pe care le-am luat atunci. Și se poate face acest lucru pentru că marjele sunt suficiente, astfel încât programul pentru șomajul tinerilor să fie inclus din nou în 2020 în buget. Avem fonduri disponibile pentru a spori în continuare bursele Erasmus. Avem, de asemenea, așa cum s-a spus aici și a arătat și domnul comisar, avem proiecte excelente care au nevoie de mai mulți bani pentru a merge mai departe. Trebuie să ajutăm în continuare din punct de vedere financiar uh, cele țări care primesc în continuare refugiați și, bineînțeles, avem nu doar o posibilitate, ci chiar obligația de a îndeplini măcar acel 20% pe care l-am propus pentru lupta împotriva schimbării climatice, 20% care oricum a rămas în urmă. Iată de ce este important să fim ambițioși pentru bugetul 2020 și mai ales pentru că el va face tranziția pentru următorul CFM. Dacă dorim să facem progrese în politica de mediu, în ceea ce privește pilonul social, în ceea ce privește digitalizarea, dacă dorim o tranziție justă, ca să nu mai plătească oalele sparte cei care au făcut-o întotdeauna, tocmai am avut o dezbatere despre cancer. Se cer fonduri din partea bugetului european. Toate aceste angajamente trebuie să le respectăm. Și președinta aleasă, doamna von der Leyen, în discursul de aici, în fața Parlamentului, a prezentat un fel de foaie de parcurs pentru următorii cinci ani. Iar iar bugetul pe care îl vom adopta pentru 2020 va fi esențial pentru a vedea dacă într-adevăr mergem pe drumul cel bun sau nu și e important să avem resurse tocmai pentru a finanța aceste politici, pentru Parlament și pentru Consiliu este de asemenea important. Și ce ne propune Consiliu: Reduceri, ca întotdeauna. Nu contează că sunt urgențe, că sunt angajamente, situația actuală. Nu mai contează că situația s-a schimbat radical, nu vine decât cu reduceri. Reduceri care vor afecta politicile uh, Uh, care sunt reflexia uh, propriilor angajamente luate până acum, resurse necesare pentru instituții care trebuie să implementeze aceste politici pentru care ne-am luat un angajament. Instituții care apără, de exemplu, drepturile cetățenilor, uh, Curtea de Conturi, Curtea de Justiție, Comitetul Regiunilor sau Comitetul Economic și Social și toate celelalte. În felul acesta nu vom uh, îndeplini angajamentele noastre și mai mult decât atât vom rata ocazia de a pregăti Uniunea Europeană pentru această schimbare globală de care e nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, președintele Comisiei pentru Bugete, domnul Van Overtveld, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, domnule comisar, domnul reprezentant al Consiliului. Uh, în luna martie din acest an, fostul Parlament a adoptat orientările pentru bugetul 2020 și au fost stipulate și prioritățile, iar bugetul pentru 2020 uh, a fost privit ca fiind o punte către Europa viitorului, cu mai multe accente în investițiile în inovație, cu dezvoltare durabilă, cu protecția cetățenilor și cu siguranță și securitate. Parlamentul, la vremea respectivă, a ținut cont și de rolul special pe care îl joacă noul buget, căci 2020 este ultimul an din perioada actuală de programare, iar uh, negocierile uh, acestea coincid cu negocierile în ceea ce privește noul cadru financiar multianual. Credem că un buget mai puternic, responsabil și orientat către viitor, un buget pe 2020, poate să favorizeze un acord pe CFM și tranziția înspre viitorul CFM. Iar pentru Parlament este astfel crucial să se utilizeze pe deplin flexibilitatea existentă și alte măsuri din CFM, din regulamentul CFM și din regulamentul financiar. Apoi, în lumina tuturor acestor lucruri, Comisia pentru Bugete a analizat poziția Consiliului în ceea ce privește bugetul pentru 2020 și au, fost, au apărut câteva îngrijorări, îngrijorări care au uh, fost menționate de antevorbitorii mei și vreau să le ilustrez și eu că ele sunt deosebit de importante. De exemplu, Consiliul se bazează în calculele pe viitorul buget pe capacitatea de absorpție și pe gradul de implementare al unor programe pentru a le reduce. Dar mie mi se pare că aceste reduceri sunt adesea arbitrare și nu sunt justificate. De exemplu, ce se întâmplă cu reducerile prevăzute la Orizont 2020 și, cu, și la COSME. Și apoi este totuși uh, ciudat uh, faptul că uh, Bugetul propus de Consiliu pentru 2020 este totuși uh, în contradicție cu ceea ce ne-a prezentat președinția finlandeză ca priorități ale sale. Mă gândesc, de exemplu, la digitalizare, inovare și dezvoltare tehnologică, uh, integrarea politicii de climă în toate sectoarele, atenție specială pentru îmbunătățirea competențelor digitale în rândul tinerilor. Găsim foarte puține dintre acestea în propunerea Consiliului. Și ajung automat la următorul punct, căci avem un Parlament nou, o comisie nouă și este, prin urmare, o oportunitate excelentă să îmbunătățim cooperarea între instituții în vremea negocierilor. Uh, negocieri, negocieri bugetare, dar și negocieri pe viitorul cadru financiar multianual. Toate acestea trebuie să capete un nou elan. Sunt convins că Uh, este marjă de manevră în ceea ce îmbunătățește îmbunătățirea, în ceea ce privește, mă scuzați, îmbunătățirea reuniunilor noastre, calității reuniunilor noastre, să ascultăm mai bine ce are celălalt de spus, să formulăm mai bine argumente. Apoi vreau să remarc faptul că este neproductiv ca după ce ai un acord, diferitele părți semnatare ale acordului, chiar dacă neintenționat, ajung să interpreteze diferit uh, lucrurile. Prin urmare, trebuie să avem cu toții un obiectiv unic, să avem un buget calitativ, responsabil din punct de vedere financiar, pentru Europa și pentru cetățeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum dăm cuvântul reprezentanților grupurilor politice și acum uh, voi fi foarte strictă cu respectarea timpului alocat, mai strictă decât până acum, vă cer înțelegere, este corect uh, și pentru cei care urmează să intervină după aceea. Începe domnul Fernandes, un minut 30. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule ministru, domnule comisar, domnilor și domnilor. Bugetul uh, 2020 este în cadrul uh, CFM-ului 2014-2020. Cred că Consiliul ar trebui să învețe din lecțiile trecutului. Nu trebuie să uităm că acest cadru financiar multianual a fost uh, uh făcut în funcție de strategia 2020 și toate instituțiile și-au luat angajamente clare și-au fixat niște obiective, iar obiectivul de climă, de exemplu, nu va fi respectat. Lupta împotriva sărăciei nici ea nu poate fi respectată. Obiectivele pentru cercetare și inovare de asemenea, ce face Consiliul? Nu face decât să vină cu reduceri, reduceri pentru cercetare, pentru programul de climă. Nu vine cu ajutoare pentru IMM-uri și vine cu reduceri pentru programele IMM-uri. Credeți că e sănătos să impunem niște reduceri pentru programe care sunt uh, favorabile competitivității, 413 milioane de euro pentru programul de cercetare în Orizont 2020. Consiliul nu își respectă nici măcar propriile angajamente și legislația pe care a adoptat-o legislație pe care a negociat-o cu Parlamentul. Deci dumneavoastră nu acceptați ca articolul 15.3 care arată că ce nu s-a utilizat să se poată utiliza. Deci nu respectați nici măcar acest articol. Deci nu implementați CFM-ul, nu dați dovadă de solidaritate. Din punctul de vedere al solidarității, al competitivității, este o, uh, o lovitură groaznică pe care nu o putem accepta. Vă mulțumesc. Domnul Fernandez a luat cuvântul în uh, numele grupului politic PPE. Are acum cuvântul domnul Laruturu, 3 minute numele și de. Doamna președinte, dragi, dragi prieteni, luni ne-am început lucrările cu un uh, minut de tăcere pentru toți cei care au murit în Spania din cauza ploilor uh, grave și în uh, restul Europei schimbările climatice fac victime mii de familii care își plâng morții și care au fost zdrobite. Am fost cu toții emoționați luni, dar în afară de asta, întrebarea este dacă suntem gata să trecem la acțiune. Dacă vrem să evităm haosul climatic, știm ce trebuie să facem. Trebuie să ne izolăm casele, fabricile, trebuie să punem la punct transport în comun, pe, bazat pe energii regenerabile și așa mai departe. Pentru acest mare șantier, Curtea de Conturi Europene spune că este vorba, e vorba de 1005 miliarde de euro, deci 1100 uh, um, miliarde de euro, mă scuzați, în fiecare an, ne spune Curtea de Conturi. Din păcate, însă, bugetul care ne-a fost propus astăzi reprezintă o creștere de doar 0,6 uh, miliarde pentru bugetul uh, climatic. Deci, bugetul climatic scade cu 1,3% dacă ținem cont de inflație. Deci, bugetul pentru climă scade cu 1,3%. Mesajul este clar pădurea amazonică care arde nu ne interesează, nu ne interesează nici viitorul copiilor noștri. Dar copiii noștri o să iasă în stradă duminică și ne vor cere să luăm măsuri, să luăm măsuri ferme pentru binele comun. Dar avem bani dacă vrem să facem ceva. Banca Centrală Europeană tocmai a anunțat că, um, în două, că într-un an a creat 240 de miliarde de euro. Știm cu toții câte case am putea izola, câte locuri de muncă am putea uh, crea pe teritoriul european cu 240 de uh, miliarde de euro anual. Și știm cu toții de patru ani 90% din banii creați de Banca Centrală Europeană au uh, mers în direcția speculei puteți să-mi explicați, vă rog, de ce nu uh, luăm toți acești bani, 240 de miliarde, și să-i folosim pentru izolarea caselor, pentru transformarea a agriculturii, pentru investițiile în regenerabile și pentru a crea locuri de muncă pe teritoriul european? Putem să le explicăm copiilor noștri de ce acești bani nu sunt folosiți pentru, bani, pentru bunele comune? Ne confruntăm cu o criză inedită, o criză nouă, de mare amploare, extrem de gravă și atunci avem nevoie de răspunsuri noi, vă rog frumos, iată de ce trebuie să fim mult mai hotărâți. Eh, s-a spus foarte clar că grupul social-democrat eh, eh, refuză toate reducerile făcute de Consiliu, care sunt incoerente. Iar grupul nostru va folosi toate mijloacele pe care le avem dispoziție pentru a avea o acțiune mai incisivă. Avem aproape 4 miliarde pentru a, avea o, a fi mai incisiv în ceea ce privește locurile de, locurile de muncă pentru tineri, schimb, combaterea schimbărilor climatice și așa mai departe. Dar nu va fi suficient. În afară de aceste, mă scuzați, 3,4 miliarde, grupul social-democrat nu va vota vota bugetul decât dacă va primi garanții din partea Comisiei și din partea Consiliului că se poate înregistra progres rapid în ceea ce privește resursele noi. Nu este suficient să spunem că vrem o bancă climatică. Toată lumea este de acord cu această idee. Foarte bine.